întrebări. Nimeni nu pune sub semnul întrebării dreptul, dreptul Ungariei de a-și reforma Constituția. Însă, atunci când citim, ne putem întreba dacă există uh, un adevărat echilibru instituțional acum, dacă se respectă uh, independența tuturor uh, puterilor din stat, dacă există această contraputere. E adevărat că nu putem vorbi despre o încălcare a drepturilor fundamentale de către noua Constituție, dar nu putem nici să ne prefacem că nu vedem Uh, că drepturile minorităților sunt încălcate și chiar și în alte țări, e adevărat, nu numai în Ungaria. Constituția spaniolă a fost dată drept exemplu de către colegii din Ungaria, dar uh, vreau să rectific adevărul. În Constituția din Spania nu există niciun fel de prevedere care să îi discrimineze în mod explicit pe uh, homosexuali. ar trebui ca această nouă Constituție să respecte regulile pluralismului politic al egalității uh, de dreptul pentru toți. Mulțumesc. Acum în numele grupului... Per 2 minute 30. Acum doamna Renate Weber pentru 2 minute și jumătate în numele grupului ALDE. The new fundamental law of Hungary. Mulțumesc, doamnă președinte. Noua lege fundamentală a Ungariei, un text, unii ar spune, mult prea controversat pentru a fi o Constituție, a, a ajuns în Parlament doar la o lună după, nu, după doar o lună de, de uh, consultări publice. Comisia de la Veneția a